Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Este două fără un sfert să continuăm cu reuniunea noastră de astăzi. Continuăm cu punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba despre o propunere de recomandare pentru Consiliu la cea de-a 75-a uh, reuniunea uh, Adunării Generale um, al ONU. Asta permite uh, Parlamentului să își exprime prioritățile uh, să exprime prioritățile Uniunii Europene în cadrul ONU. Înainte să-i dau cuvântul raportorului și raportorilor din umbră, dați-mi voie să vă amintesc că termenul pentru amendamente este joi, 12 noiembrie, la ora 18. Acum voi da cuvântul raportoarei noastre, doamnei Soraya Rodriguez Ramos, pentru prezentarea ei cu privire la proiectul de recomandări. Doamna Rodriguez Ramos, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, pe data de 15 septembrie, când am început redactarea acestui raport, începea o întâlnire a ONU, o întâlnire considerată ca fiind istorică, din două motive. Deoarece s-a organizat în contextul pandemiei, în primul rând, o pandemie globală care a făcut ca adunarea generală a ONU să se organizeze în tocmai ca ședința de astăzi, cu participarea de la distanță. Pe de altă parte, istorică pentru că se aniversau 75 de ani de la crearea ONU, 75 de ani de soluții comune cu ajutorul unei organizații cu care Uniunea Europeană împărtășește multe. De pildă, originea, motivele care stau la baza creării ambelor organizări, organizații. Ce anume, aceea de a oferi un răspuns, de altfel singurul uh, răspuns posibil în uh, fața totalitarismului, fascismului și consecințelor dezastroase ale războiului, uh, urii și a excluziunii. Având în vedere acest trecut comun care ne unește cu Națiunile Unite, am putut colabora îndeaproape și Uniunea Europeană s-a transformat uh, într-o organizație deosebit de angajată la nivel politic, la nivel bugetar și, bineînțeles, la nivel simbolic față de ONU în ce privește sprijinirea sistemului multilateral. Motoul acestei întâlniri uh, acestei adunări a ONU a fost Națiunile Unite de care avem nevoie. Noi, europenii, trebuie să ne definim foarte clar de asemenea care este Uniunea Europeană de care avem nevoie. Doar o Uniune Europeană definită de prin coeziune, printr-o nouă abordare coerentă, strategică și autonomă în ce privește politica externă, vom reuși să aducem uh, pe scena globală ceea ce restul lumii așteaptă de la Uniunea Europeană. În fața jocurilor de sumă zero, să vorbim de autonomie, de autonomia noastră în ce privește politica externă a Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că trebuie să învățăm să cooperăm și să acționăm nu doar ca reacție, ci și anticipând, îmbunătățindu-ne procesul decizional și apropiindu-ne de acel ideal de a vorbi cu un singur glas pe scena globală. Recent, un altul reprezentant al Uniunii, Josep Borrell, a afirmat că Uniunea Europeană trebuie să învețe să vorbească limbajul puterii. Aș vrea însă să scot în evidență că a face acest lucru înseamnă, de asemenea, să învățăm clar ce forme, cum se articulează puterea la ora actuală. Acest efort presupune să înțelegem că pe scena globală, la ora actuală, există numeroase centre de putere care acționează la nivel global și cea mai bună modalitate pentru a coopera în acest scenariu diversificat îl reprezintă multilateralismul, în multilateralism dezvoltat, inclusiv al unui secol 21. Din acest punct de vedere, pentru că acest principiu al multilateralismului bine articulat, inclusiv, să dea roade, avem nevoie de instituții multilaterale care să reflecte uh, importanța pe care a dobândit-o societatea cetățenii în secolul 21 în această lume globalizată. Din acest motiv, acest principiu al multilateralismului uh, secolului 21 presupune diversificarea glasurilor care se aud în, uh, pe scena globală, începând de la societatea civilă până la actori internaționali, uh, orașe și așa mai departe. Aș vrea să scot acum în evidență unul din elementele incluse în raport, unde cred că Uniunea Europeană trebuie să intervină în mod deosebit, având în vedere importanța acestor elemente. În primul rând, promovarea unor norme comune în domenii precum protecția datelor, inteligența artificială sau uh, ciberspațiul. În al doilea rând, dezvoltarea capacităților de mediere a Uniunii Europene pentru prevenirea și gestiunea crizelor și pentru soluționarea crizelor în sinergie cu eforturile ONU. În al treilea rând, menținerea misiunilor uh, pentru pace cu obiective clare și cu o capacitate clară de execuție. În al patrulea rând, o intensificare a sinergiilor între activitatea Consiliului pentru Drepturile Omului, Adunarea Generală și Consiliul de Securitate. În al șaselea rând, insist pe un sprijin suplimentar pentru punerea în aplicare a agendei 2030 și pentru obiectiv, punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Scot în evidență nevoia de a aborda strămutările forțate, strămutările interne în cadrul uh, legislației existente la ora actuală, cât și declarația de la Beijing și platforma aferentă care face pași înainte înspre dobândirea unei egalități reale pentru femei. Este foarte important să continuăm eforturile pentru crearea de sinergii pentru ca Uniunea Europeană să poată ocupa un post fruntaș în continuare. În acest raport nu ne-am uh, limitat la a menționa în mod explicit anumite state. Am scos în evidență nevoia ca Uniunea Europeană să-și uh, consolideze parteneriatele regionale, pe de-o parte, și pe de altă parte să colaboreze cu state cu opinii asemănătoare pentru a putea in, înainta pe calea reformelor necesare pentru a avea un sistem al Națiunilor Unite mai eficace. Continentul african este în continuare, este important pentru Uniunea Europeană și din acest punct de vedere scoatem în, eved- în, uh, vide- în evidență cât de important este să um, intensificăm colaborarea cu statele africane în cadrul ONU. Doresc să închei spunând că acest context actual al pandemiei a scos în evidență um, cât de fragil este o, cât de fragil este o lume interconectată. Milioane de persoane afectate de pandemie. Însă această fragilitatea lumii interconectate trebuie să se transforme în punctul nostru forte. Iată de ce avem nevoie de un sistem multilateral puternic și de instituții solide care să ne permită să cooperăm. În pofida diferitelor uh, puncte de vedere care au ieșit în evidență de-a lungul acestor 75 de ani. Rămâne în continuare o instituție solidă, cea a Națiunilor Unite. Iată de ce trebuie să ne consolidăm și uh, mecanismele de cooperare în cadrul acesteia. Mulțumesc! Thank you, Madam Rodriguez Ramos, for your report. Mulțumim, doamna Rodriguez Ramos, pentru intervenția dumneavoastră și pentru că v-ați respectat cât de cât timpul de intervenție. Uh, acum dăm cuvântul raportorilor din umbră, timp de 4 minute maxim. Începem cu uh, grupul PPE, doamna Miriam Lexman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi uh, raportoarei, cred că echipa Dumneiei și personalul Parlamentului, echipa Parlamentului European au redactat împreună un proiect de raport foarte bun. În același timp, cred că există un element pe care trebuie să-l includem în acest raport, ce anume abuzarea sistemului ONU de către sisteme totalitare, mai ales a Consiliului pentru Drepturile Omului am am fost uh, tristă să văd că Statele Unite s-au retras din Consiliul pentru Drepturile Omului, însă sunt de acord și împărtășesc uh, uh, ideea că trebuie să fim atenți la acest Consiliu pentru Drepturile Omului. Rusia, China, Venezuela și alte state care încalcă drepturile omului participă la acest Consiliu și calcă în picioare în același timp demnitatea umană și drepturile umane. Mi se pare inacceptabil. Iar acest Parlament trebuie să acorde atenție acestui fapt și să folosească acest raport pentru a repara erorile care au dus la situația actuală de la ONU. Nu în ultimul rând, aș vrea să atrag atenția asupra unui element uh, și poate să fac o sugestie. Știm cu toții că acest raport are ca scop să se facă recomandări Consiliului înainte de adunarea generală a ONU. Însă, uh, adunarea generală a avut deja loc în septembrie și Consiliul și-a exprimat poziția în iulie. Deci, uh, eu îmi pun întrebări cu privire la utilitatea acestui uh, raport. Și ceea ce propun comisiei noastre este să discutăm dacă există posibilitatea de a combina uh, acest, raportul din acest an cu raportul de anul viitor. Deci să ne concentrăm asupra pregătirii recomandărilor pentru anul viitor înainte de adunarea generală, folosind acest raport ca bază. Este o sugestie pe care mi-aș dori să o putem uh, discuta. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Lexman, în numele grupului SND Isabel Santos. Thank you, Mr. President. I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a o felicita pe doamna Soraya Rodriguez Ramos pentru munca foarte bună depusă uh, la acest raport. La cea de-a 75-a aniversare a Națiunilor Unite, rolul acestei organizații este mai important ca niciodată. Raportul este un text uh, echilibrat, complet și sunt convinsă că vom putea coopera cu uh, uh raporto, raportoarea pentru a ajunge la un acord final. Carta drepturilor omului este atacată în mai multe părți ale lumii și este foarte important ca noi, Uniunea Europeană, să avem o voce puternică pentru a sprijini activitatea uh, ONU și pentru a influența direcția. Sper, cred că trebuie să avem o prezență mai puternică, mai activă ca Uniune în organizațiile multilaterale și internaționale. Trebuie să grăim cu același glas pentru a apăra interesele statelor membre. Voi prezenta câteva amendamente, mai ales pentru a consolida rolul Uniunii Europene în interacțiile sa, interacțiunile sale cu ONU și pentru a apăra valorile multilateralismului și respectului pentru valorile fundamentale ale Uniunii Europene, cum este statul de drept și cum sunt drepturile fundamentale. Închei prin a mulțumi încă o dată doamnei Soraya Rodriguez Ramos. Sper că vom putea continua buna cooperare pentru a uh, cădea de acord asupra unor recomandări mm, solide Uh, către Consiliu pentru cea de-a 75-a adunare generală a ONU. Mulțumesc, Izabel. Nu am solicitări de intervenție din partea grupului ID. Putem continua acum cu uh, Verzi. Salima Yenbu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mulțumesc uh, raportoarei Maria Soraya pentru acest proiect de raport. Este o bază foarte bună pentru cooperarea la acest dosar atât de important. În calitate de raportare din umbră pentru verzi, în următoarele zile, cu siguranță, voi depune aproximativ 40 de amendamente, dintre care unele foarte scurte, dar nu vor schimba foarte mult uh, direcția raportului, pentru că mm, suntem de acord cu multe părți. Vom depune amendamente în ceea ce privește schimbările climatice și biodiversitate, o mai bună includere a femeilor și a persoanelor defavorizate în structurile ONU, a se ține cont de intersecționalitate în tot ce ține de lupta împotriva rasismului, Um, asigurare de sănătate universală și prevenirea conflictelor și diplomația culturală, um, un element care ar putea fi interesant de abordat la ONU. Voi depune amendamente care consolidează aspecte ce țin de drepturile omului. De asemenea, dragă Maria Soraya, dragi colegi, Mă bucur deja de pe acum de cooperarea noastră și de negocierile ce vor avea loc la acest raport important. Mulțumesc! Mulțumim, Salima Ienbu. Are cuvântul acum, am plăcerea să-i dau cuvântul acum, Asitei Kanko în numele ECR. I'm just informed that Ms. Kanko is... Tocmai mi se spune că doamna Kanko nu este con- conectată Continuăm cu grupul Guengel, domnul uh, Stelios Culoglu. Vă rog, aveți cuvântul. Please press pick button. please press the speak button. Vă rugăm să apăsați butonul speak. Mr. Kologlu, apparently you are... Domnule Cologlu, se pare că sunteți conectat, însă nu vă putem nici vedea, nici auzi. Încercăm să revenim la dumneavoastră mai târziu. Poate că puteți contacta pe cineva din secretariat între timp. Continuăm uh, între timp cu prima rundă de vorbitori în numele grupurilor. Aș dori să-i dau cuvântul lui Francisco Milan Mon. Nu, este întâi uh, PPE-ul. Grazie, președinte. Mulțumesc. Accept să fiu următorul. A, nu. În primul rând vreau să îi mulțumesc colegei Soraya Rodriguez. Raportul dumneai reprezintă o bună bază de lucru ce privește un subiect atât de important precum recomandările pentru activitatea Consiliului care și-a început activitatea recent. Cred că pentru Uniunea Europeană multilateralismul și dreptul internațional în relațiile internaționale reprezintă un principiu fundamental în ce privește guvernanța globală și mai ales um, sistemul multilateral reprezintă un, un element important în identitatea ONU După părerea mea, doamna Rodriguez vorbea de COVID, cred că există și alte amenințări globale, precum schimbările climatice și terorismul și mi-aș dori să vorbim despre terorism, care din păcate există în continuare. Am asistat recent la atacuri teroriste în Franța. Cred că acest aspect trebuie să se regăsească în raport. Eu am să prezint un amendament referitor la terorism, un subiect important, care a jucat un rol de asemenea important în această strategie globală adoptată de ONU în 2006. Și pentru a încheia, cred că, având în vedere schimbarea de administrație în uh, Statele Unite în urma alegerilor, am putea include un uh, aliniat uh, prin care încurajăm Consiliul să colaboreze îndeaproape cu noua administrație americană în următoarele luni pentru a încuraja în acest fel activitatea comună, efortul comun în cadrul um, Consiliului ONU pentru a reflecta rolul pe care îl um, are Uniunea, ce scuze, Statele Unite la nivel global. Cred că în perioada actuală um, vederea Brexit, ar trebui să cooperăm în mod coordonat la, în cadrul ONU, unde Marea Britanie joacă un rol important și unde împărtășește cu noi valori importante. Și mulțumesc! Acum pentru grupul S și D, Tonino Pizula. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, David. Aș vrea să îi mulțumesc raportoare pentru activitatea dumneei și pentru proiectul de text, proiectul de raport prezentat împreună cu numeroasele recomandări utile. Sunt absolut de acord. ONU s-a dovedit a fi un for esențial pentru consensul internațional bazat pe pace și pe securitate, pe dezvoltare durabilă, pe respectul pentru drepturile omului și pentru legislația internațională. În plus, ONU a fost uh, un sprijin fundamental pentru statele fragile și comunitățile vulnerabile. Epidemia COVID-19 a scos în evidență necesitatea acțiunii multilaterale, mai mult ca oricând, însă acum multilateralismul, deși este atât de multă nevoie de el, este atacat. Este supus tensiunilor în creștere între SUA și China, neînțelegerilor uh, de la OMC, tensiunile din Rusia, comportamentul Turciei, toate acestea pun sistemul multilateral sub tensiuni. ONU are la dispoziție o serie de instrumente de putere soft uh, pentru a face față acestor uh, ingerințe. Ar trebui așadar să caute alianțe cu actori uh, cu o viziune asemănătoare. Rezultatele alegerilor din uh, SUA ne fac să sperăm că putem uh, reinstitui acest sistem multilateral, să consolidăm și să reformăm sistemul ONU, se află în centrul agendei multilaterale. Agenda de reformă a secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ar trebui să beneficieze de un sprijin ferm, pentru că, uh, de asemenea, ar trebui să ne asigurăm că agenda ecologică, um, um, incluziunea dimensiunii de, gel ar trebui, de gen ar trebui să fie elemente importante în orice inițiativă referitoare la sistemul multilateral. Mulțumesc! Mulțumesc, Tonino Pițulă, pentru grupul Renew. Orba Spite. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Aș vrea în intervenția mea să mă concentrez asupra sprijinului UE față de Tribunalul Penal Internațional. Un element important al comunității internaționale. În această luptă împotriva pandemiei uh, corona, când trebuie să ne concentrăm mai ales pe nevoile celor mai vulnerabile. există în continuare crime împotriva umanității care, și multe alte crime de război care se înregistrează. Iată de ce trebuie să transmitem un mesaj puternic de sprijin uh, în favoarea Tribunalului Penal Internațional, drept instituție care îi va apăra pe aceia care au fost victimele celor mai odioase crime de pe glob și care va aduce instituție care va face dreptate pentru victime. Uniunea Europeană trebuie să continue să sprijine independența TPI. Este deosebit de important pentru toate statele membre să promoveze principiul statului de drept, atât la TPI cât și în legislația proprie. Este de asemenea important să se apere activiștii pentru drepturile omului și societatea civilă. Cooperarea multilaterală și un uh, sistem global bazat pe reguli uh, sunt elemente fundamentale pentru Uniunea Europeană. ONU, ca for internațional, se află în centrul acestui univers. Sperăm ca noua administrație americană să fie mai aproape de viziunea noastră în ceea ce privește promovarea drepturilor omului. Sperăm de asemenea să se alăture Consiliului pentru Drepturile Omului. Există însă domenii unde poate noua administrație americană va avea o altă perspectivă, mai ales când vine vorba de Tribunal Penal Internațional, de pildă. trebuie iar nevoie de sprijin și de ajutor din partea cât mai multor state posibil pentru a-și putea îndeplini mandatul. Uniunea Europeană ar trebui, prin urmare, să fie fermă când vine vorba de orice declarație care ar submina TPI și statutul acesteia. Sper că această rezoluție să sprijine aceste idei. Mulțumesc! Mulțumesc, urmă Pet. Are cuvântul acum Susana Cicardi pentru grupul ID, vă rog. se pare că nu e conectată. Trecem la următorul vorbitor de la ECR, Herman Terci. Vă rog. Aveți cuvântul. Thank you, thank you, Chair. Eh, primero, antes que nada... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de orice, doream să-i mulțumesc doamnei Soraya Rodriguez pentru munca sa și în multe lucruri nu suntem de acord, dar eh, aici este foarte important să conlucrăm. Este foarte important ca multilateralismul care să știm că multilateralismul care este susținut aici sus și tare câteodată produce monștri. Există majorități împotriva adevărului și a rațiunii. Acest lucru se întâmplă la ONU destul de des. Am văzut-o cu Israelul, am văzut-o uh, de la începutul existenței sale și de asemenea cu numirile pentru Consiliul pentru Drepturile Omului Venezuela, o serie de state care uh, care, a căror nominalizare este o ofensă pentru toți democrații și pentru tot, toate victimele uh, acestor dictaturi. Ar fi timpul să revizuim acea decizie nefalsă de a e, exclude Taiwanul în 1971 din ONU. Mm, presiunile de a reintegra Taiwanul a fost zădărnicite de către China comunistă, eu cred că uh, îndeplinește condițiile Convenției din Montpellier și Taiwanul trebuie să aibă un loc la ONU și Uniunea Europeană trebuie să uh, susțină puternic această cauză care este una de perf- perfectă justificare și făcând față șantajelor uh, șantajurilor care au fost uh, puse în aplicare de această comisie destul de totalitară. Vă mulțumim, Herman Terci. Am doi vorbitori pe lista mea. Sunt Ceana Glabac. Și după aceea Eden Inția, nu mai avem alte solicitări. Sunt Jana Clavac PP. Shana We can't hear. Uh, sunt Șana, nu vă putem auzi. Nu vă putem auzi, vă rog, uh, apăsați butonul speak. Or open the mic. Sau deschideți, activați microfonul. We can't hear you. You have to press the... Nu vă putem auzi. Uh, trebuie să reinițializați conexiunea. Sunșana Glavak, am... Sunșana Clavac, ne pare rău, vă putem vedea, dar nu vă putem auzi. Echipa va încerca să vă contacteze, poate veți putea interveni în curând. Acum uh, îi dăm cuvântul lui Eden Insia. Evin Incir. Mă puteți vedea și auzi? We hear you, but... Vă putem auzi, dar nu vă putem vedea. A, acum vă, vă, și, vă și vedem. Foarte bine. Mulțumesc uh, că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc raportoarei pentru acest raport foarte bun. Cele aspectele cele mai importante au fost uh, spuse și de și mai ales cu victoria lui Biden și a democraților în Statele Unite, sperăm ca multilateralismul să aibă o nouă șansă. Uh, un ONU are o serie de provocări. Acțiunile ONU au dus la reducerea sărăciei. Trăim în timpuri de provocări globale în intensificare. Amenințări care nu cunosc uh, granițe au nevoie de un răspuns internațional. Este cazul și pentru schimbările climatice și valorile noastre comune care sunt uh, sub amenințare. Pe de o parte, vedem o dezvoltare cu din ce în ce mai mulți oameni care sunt scoși din sărăcia extremă. Pe de altă parte, înregistrăm o inegalitate în creștere. Mm. Și pași înapoi unde ne așteptam la pași înainte. Bineînțeles, avem și pandemia COVID-19 și care a frânat înaintarea către uh, obiectivele pentru dezvoltare durabilă. Avem nevoie de instrumente pentru a face față problemelor noastre împreună. Însă vreau să mă refer la inegalitatea de gen, uh, schimbarea, schimbările climatice, toate aceste aspecte au nevoie de instituții puternice. Avem și rezoluția 1325 eh, pentru menținerea păcii și alte uh, inițiative pentru menținerea păcii în lume. Vă mulțumesc! Mulțumim, Evin Incir. Avem acum doi colegi care au avut probleme de conectare. Iuschi Gloglu, care nu s-a putut conecta, Susana Clavac, Încercăm din nou. Haideți să sunăm la Zagreb din nou. Do you hear me now? Acum mă puteți auzi? Da. Foarte bine. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc, Maria, pentru acest raport. Aceste mm, provocări uh, necesită un angajament puternic pentru multilateralism, pentru a mm, proteja sănătatea uh, populației și pentru a urgenta redresarea economică. Trebuie să avem o cooperare reală pentru a atenua uh, uh, provocările cu care ne confruntăm la nivel mondial. Um, avem nevoie de o abordare comună globală în legătură cu pandemia COVID-19. în niciun fel uh, nu trebuie să ajungem la izolaționism și neîncredere în comunitățile internaționale. Trebuie să susținem ONU ca forum indispensabil pentru găsirea de soluții comune. Aș sublinia în plus uh, în recomandările noastre uh, o solicitare a reforme ONU în anii următori. Schimbările de pe scena mondială ne afectează pe toți și este vorba de uh, provocări care au nevoie de răspunsuri globale. Uh, au avut loc o serie de reforme, însă, care nu au schimbat uh, problemele de bază ale ONU, eh, care sunt eh, reprezentarea și finanțarea, în primul rând, și reprezentativitatea, de fapt. Avem nevoie de un organism eficient care să ne permită să acționăm eh, în mod real pentru a face față problemelor globale. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamnă Glavec! Acestea au fost declarațiile din partea dumneavoastră. Vă sugerez acum să-i dăm cuvântul din nou doamnei raportor Soraya Rodriguez Ramos pentru a concluziona ceea ce a auzit până acum și după aceea vom încheia acest punct. Doamna Rodriguez Ramos, aveți cuvântul din nou. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să mulțumesc colegilor pentru intervenții, în special raportorilor din umbră. După cum știți, raportul avea o limită de spațiu și au rămas multe aspecte importante care nu au putut fi menționate în acest proiect de raport. a vorbit despre aportarea în mod eficient a problemelor legate de drepturile omului, de o reformă fiscală, lupta împotriva terorismului, care a devenit din nou foarte importantă, și neproliferarea armelor. Eu sunt foarte convinsă că cu amendamentele în legătură cu aceste aspecte foarte relevante. Cu aceste contribuții și amendamente, raportul va fi mult mai bogat și mai complet. Așa că vă mulțumesc tuturor și mă bucur că pot să, vom putea să continuăm să colaborăm în continuare pe acest raport. Vă mulțumesc pentru că ați încheiat acest punct. Vreau să vă informez din nou că după această prima discuție la AFET. Termenul este 12 noiembrie pentru amendamente. Reuniunile raportorilor din umbră trebuie, vor fi confirmate. Vom vota la AFET în săptămâna 50, în 10 decembrie probabil. Adoptarea la plen trebuie să fie confirmată. Am uh, înaintat foarte rapid. Acum vom lua o pauză de 15 minute și continuăm la 14.45 cu Filip Lazarini, comisar general, comisar general al uh, UNRWA. Uh, ne revedem la 14.45, ședința se suspendă.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 So, colleagues, welcome back to our committee meeting. Dragi colegi, să revenim la reuniunea noastră de grup. Reluăm, deci, cu punctul 10 de pe ordinea de zi. Aș dori să-i urez bun venit domnului Felipe Lazarini, în rândul nostru, uh, reprezentant al uh, UNRWA. După cum știți, domnul Lazarini a fost numit comisar general al UNRWA în martie acestui an. Reune... Comisia noastră se întâlnește o dată pe an cu comisarul general al UNRWA, bineînțeles. Noi am sperat ca domnul Filipe Lazarini să fie prezent cu noi în sală uh, și tocmai de aceea schimb, mutasem acest schimb de opinii pentru toamnă, sperând că vom avea oportunitatea să ne vedem față în față, dar din păcate acest lucru nu este posibil. Domnul Lazarini tocmai s-a întors dintr-o misiune în Cuveit și se va conecta de la distanță. Domnule comisar uh, general, uh, uh, UNRWA este prezentă în fâșia Gaza și nu numai oferă sprijin unor comunități de refugiați din Siria, Liban și așa mai departe. Um, și, are și Iordania, de exemplu, dar are acces la fața locului, mai ales în Siria. Schimbul de opinii de astăzi ne va da oportunitatea să discutăm uh, provocările cu care se confruntă UNRWA în uh, exercitarea mandatului, inclusiv uh, securitatea sa bugetară pe termen lung. Am vrea să auzim mai mult despre reformele pe care le-ați lansat, domnule Lazarini, mai ales ținând cont de eficiența uh, cheltuirii banilor, transparența și responsabilizarea internă. Cum tocmai v-ați întors din cuveit, am vrea să știm mai multe și despre eventuale angajamente suplimentare financiare din partea partenerilor arabi. De asemenea, ne-ar plăcea să aflăm mai mult despre perspectiva UNRWA de la fața locului și despre cum își uh, despre cum evaluează evoluțiile din uh, domeniul său de activitate. Încă o dată, dragi colegi, vă amintesc că trebuie să încheiem la 15.45, deci avem fix o oră la dispoziție. Domnule Lazarini, aveți cuvântul pentru 10 minute. Well, Mr. Chair, do you hear me? Mă auziți, domnule președinte? Da, vă auzim. Foarte bine, mulțumesc. Dați-mi voie, în primul rând, să îmi exprim mulțumirea către dumneavoastră, domnule președinte, pentru invitație, dar și tuturor celor conectați astăzi. După cum ați spus, inițial am dorit să ne întâlnim în persoană, însă, din păcate, situația ne împiedică să facem asta. Dar măcar putem avea o reuniune virtuală. De la bun început, înainte să încep cu briefingul, aș dori să subliniez importanța parteneriatului nostru de peste 50 de ani cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a fost pentru UNRWA cel mai fiabil donator și cel mai apropiat aliat. Și întotdeauna ați fost prezent când UNRWA s-a confruntat cu crize sau provocări. Parlamentul, de asemenea, a jucat un rol esențial în acest parteneriat. Permiteți-mi, de asemenea, să subliniez importanța declarației noastre comune împreună cu UE, ce creează un cadru pentru parteneriatul nostru atât financiar cât și politic și rămâne un exemplu pentru mulți donatori. Aștept cu nerăbdare renoirea acestui cadru pentru următorii patru ani. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru poziția adoptată de curând pentru a sprijini finanțare suplimentară pentru UNRWA în 2021. Dați-mi voie, domnule președinte, să vă împărtășesc câteva dintre o, din observațiile mele. Am început, mi-am preluat funcția în urmă cu aproximativ șase luni și trebuie să vă spun că am fost foarte impresionat de capacitatea agenției de a-și adapta uh, modul de operare la uh, provocările vremurilor, mai exact COVID. Cum a făcut agenția să se adapteze atât de ușor și să-și mențină toate serviciile în timpul acestei crize? E bine, în principiu pentru că majoritatea personalului uh, agenției vine din comunitate. Suntem implementatori direcți, furnizăm servicii similare celor uh, presate de uh, guverne. Tocmai de aceea am reușit să ne adaptăm foarte repede. Am uh, îngrijirile de sănătate, serviciile de educație prin e-learning, um, asistența alimentară. Am uh, trecut să o oferim prin livrări la domiciliu. Însă în ultimele luni, în ciuda tuturor eforturilor de a, a, a um, împiedica răspândirea virusului, am văzut că nu am reușit acest lucru peste tot. Însă mă îngrijorează cel mai mult astăzi um, un alt element, și anume um, epidemia de sărăcie în rândul uh, refugiaților palestinieni. Suntem cu toții egali, într-adevăr, în ceea ce privește posibilitatea de a contracta virusul, însă, la nivel de impact, există mari inegalități. Și comunitățile cele mai vulnerabile sunt cele mai puternic afectate. În ultimele șase luni am vizitat uh, terenul de operațiuni, cu excepția fâșiei Gaza, în care voi merge în următoarele zile. Și am fost frapat de nivelul de disperare, neîncredere și uneori lipsă totală de speranță în taberele de refugiați palestinieni din, în diferitele țări. În Liban, după cum știți, avem o criză economică, financiară, politică, ce are un efect asupra întregii populații. Po- sărăcia este în creștere dar iată, impactul este și foarte puternic asupra refugiaților palestinieni, care se bazează din ce în ce mai mult pe uh, asistență din partea UNRWA. Același lucru în Siria. Am vizitat de cuvânt Yarmouk și o altă um, tabără la marginea Damascului și am fost frapat de nivelul de disperare al acestor oameni care uh, își duc uh, existența de pe o zi pe alta, uh, în fiecare zi, neștiind dacă vor avea o masă pentru familia lor. Și asta după 9 ani de conflict, deci situația se înrăutățește. Știm de asemenea că și Iordania a fost afectată puternic de situația economică. Dacă mergem în uh, Cisjordania, pe lângă uh, impactul zilnic al ocupației, regiunea este afectată puternic de uh, COVID, de uh, criza economică asociată și de ultimele evoluții politice, care și ele au creat anxietate suplimentară în populație. Iar apoi fâșia Gaza. Gaza este din păcate, o criză umanitară creată de om. Avem o populație întreagă astăzi care se bazează pe asistența internațională. Deci trebuie să spun că și dinamica regională politică recentă a contribuit la această atmosferă de anxietate în regiune. Iar astăzi, în taberele de refugiați palestinieni, există această senzație, acest sentiment de abandon și de disperare pe care îl resimțim mai ales la tineri. De curând m-am adresat reuniunii ministrilor de externe din Liga Arabă și am făcut apel la aceștia să investească mai mult în UNRWA deoarece într-o regiune, într-o regiune atât de volatilă cum este Orientul Mijlociu, uh, a ajuta refugiații palestinieni uh, poate fi o sursă de stabilitate. Cred că UNRWA este agenția care a încercat să creeze o senzație de normalitate prin uh, serviciile de educație, de sănătate, serviciile sociale oferite și prin faptul că a promovat dreptul, drepturile refugiaților palestinieni și uh, dreptul lor la o viață decentă. În ciuda tuturor greutăților, trebuie să spun că puteți fi mândri de investiția dumneavoastră într-o organizație precum UNRWA. Numai în ultimul deceniu am reușit să permitem unor două milioane de palestin, refugiați palestinieni să obțină o diplomă. Am și am protejat pe cei mai săraci de impactul cel mai grav al COVID. Acum două săptămâni am fost în Damasc și am fost foarte mândru că am putut să înmânez unei tinere, Isra, numită Isra, un premiu pentru că ea a fost uh, cea mai bună elevă din clasa noua în întreaga țară. Și uh, asta înseamnă unra pentru mulți din acești copii. Acum, în ceea ce privește situația financiară, Mă doare să vă spun că astăzi a trebuit să îi informez pe cei 31 de uh, mii de, de angajați că uh, UNRWA nu va putea să își acopere salariile pentru noiembrie și decembrie dacă nu găsește 70 de milioane uh, din partea unor donatori pentru a plăti aceste salarii. Unra are două probleme financiare. Una de ordin structural. Există o diferență între sprijinul acordat și serviciile uh, pe care le propune și, uh, deci, între angajamente și ceea ce primește de fapt. Ceea ce înseamnă că, în mod uh, constant, suntem la limită. Uh, la limita uh, lipsei de lichi- totale de lichidități. Astăzi a trebuit să, să, să spun uh, personalului că nu mai avem fonduri pentru salarii. Și asta nu face decât să mai adauge un strat, să spunem așa, de anxietate uh, și um, o dezamăgire față de faptul că oamenii simt că palestin... refugiații palestinieni nu mai sunt sus pe ordinea priorităților. Prioritatea mea astăzi este să reușesc să găsesc financiarea necesară pentru următorul an, astfel încât de la începutul anului viitor să pot face propuneri comunității internaționale pentru o strategie pe termen mediu și lung referitor la ce așteptări putem avea în viitor față de serviciile um, UNRWA pentru um, refugiații palestinieni. Și din, de aceea, la începutul lui 2021, intenționez să organizez o conferință internațională pe, pentru a aborda acest uh, subiect important. Aș dori să închei prin a vă asigura că în urma crizei de management cu care s-a confruntat organizația în 2019. Um, noul management uh, își asumă angajamentul uh, de a respecta cel mai ridicat nivel de transparență și responsabilizare. S-au uh, pus în aplicare o serie întreagă de procese în pentru a asigura asta. Și vă asigur de asemenea că atunci când vine vorba de a promova principiile umanitare, UNRWA va continua să invest, uh, depună un maxim de eforturi. În toată cariera mea n-am văzut uh, vreo organizație care să investească atât în chestiuni precum neutralitatea și principiul umanitar. Deci, Domnule președinte, sugerez să mă opresc aici, astfel încât să avem suficient uh, timp pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Lazarini, pentru intervenția noastră foarte interesantă cu privire la activitatea UNRWA. Avem mulți colegi înscriși la cuvânt, cu toții suntem uh, interesați de munca dumneavoastră. Uh, Aș dori să încep prin a da cuvântul președintelui pentru delegația cu, um, pentru relațiile cu Palestina, colegul Manu Pineda. Uh, are cuvântul 3 minute, vă rog. Mr. Pineda, please. Domnule Pineda, vă rugăm să apăsați pe butonul Speak. Hola. Hola. ¿Sí se escucha? Hola, no sé si se me escucha. Mă auziți? se aude, dar uh, foarte prost. Poate puteți închide geamul, pentru că se aude foarte mult zgomot de afară. Da? Se me auziți? Hola. Bueno, no sé si se me está acusando. Nu știu dacă mă puteți auzi. Domnule Lazzarini, în luna octombrie ne felicităm pentru la vestea pe care a dat-o un altul reprezentant Borel referitor la sprijinul pe care îl va oferia, va oferi Uniunea Europeană la nivel politic și economic pentru UNRWA, mai ales uh, având în vedere contextul actual al pandemiei în acea regiune consecințele au fost dramatice. Programele de asistență pentru populația de acolo au fost uh, reduse. Populația palestiniană văzându-se afectată. Iată de ce am prezentat amendamente la bugetul, la proiectul de buget al UE pentru 2021, proiect care se va vota în această săptămână în plen. Domnule Lazzarini, vă întreb, ce va face Uniunea Europeană pentru a sprijini Agenția ONU pentru refugiații din Palestina la ora actuală, având în vedere contextul pandemiei. În plus, UNRWA oferă servicii esențiale în uh, locuri uh, critice, precum, uh, precum Libanul, de pildă, unde se află foarte mulți palestinieni fără acte, fără documente, în acest fel, neputând avea acces la servicii de bază. Domnule Lazarini, ce face UNRWA pentru a se asigura că aceste persoane pot beneficia, pot avea acces la serviciile esențiale? În continuare, este deosebit de îngrijorător efortul autorității palestiniene de a expulza UNRWA din eh, Ierusalimul de Est. Din acest punct de vedere, Agenția a fost acuzată ca incitând uh, la um, anumite activități uh, nejustificate. În luna februarie anului de, acestui an am avut ocazia de a ne reuni cu agenția pe teren și am văzut eforturile pe care le realizează uh, pentru a putea filtra și elimina orice conținut considerat ca fiind inadecvat. Domnule Lazarini, având în vedere situația actuală, având în vedere drepturile sociale ale mii de copii care sunt încălcate, ce poate face Uniunea Europeană? Vă mulțumesc, domnule Lazarini, și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Pineda. Trec acum la reprezentanții grupului, Michel, grupurilor politice. Are acum cuvântul Michel Galer pentru PPE. your outline. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lazarini, pentru prezentarea dumneavoastră referitoare la situația actuală. Am decis, cu sprijinul ei majorității ample, de a continua sprijinul oferit UNRWA. Considerăm că oferă un ajutor important în pofida întrebărilor care au existat în trecut, cred că toate aceste întrebări și îndoieli care au existat în trecut au fost uh, lămurite între timp și cred că îndepliniți obiectivul uh, pentru care s-a creat agenția. Poate că n-am înțeles bine, dar uh, mă întreb dacă ați putea repeta care sunt costurile suplimentare pe care le-a generat criza COVID pentru organizația dumneavoastră. Care sunt așadar sumele adiționale care au fost investite pentru a face față acestei crize. O altă întrebare. Aș vrea să știu dacă agenția dumneavoastră sau altcineva a primit vreo indicație din partea noi administrații americane cum că pe viitor ar putea să schimbe poziția față de administrația actuală. Putem să ne așteptăm așadar la un sprijin suplimentar din partea Statelor Unite pentru palestinieni, în general, în linii mari, poate nu neapărat trecând prin Europa. Sprijinul uh, oferit palestinienilor înainte de administrația Trump a fost unul uh, semnificativ. Aveți indicii cum că acest lucru s-ar putea, că situația s-ar putea să schimbe. Mulțumesc! Mulțumesc, Michel Galer! Acum pentru SID are cuvântul Maria Arena pentru două minute. Madame Arena Doamna Arena Vous m'entendez Mă auziți? Moi, je vous entends très bien. Vă aud foarte bine. Vă auzim, vă vedem. Înainte de toate, felicitări pentru numirea dumneavoastră. Deja am avut ocazia să vă felicit în acest sens. UNRWA joacă un rol esențial în sprijinul uh, populației palestiniene. Avem 5 milioane de refugiați palestinieni uh, care beneficiază de sprijin în ce privește sănătatea, învățământul. Am vizitat destul de multe centre UNRWA în trecut și pot să da mărturie în ce privește eficacitatea și nevoii pe care o, uh, care îi răspunde activitatea agenției. La ora actuală vă confruntați cu dificultăți care au fost um, intensificate, pe de o parte, de suspendarea finanțării din partea anumitor state membre, cât și, pe de altă parte, de um, apariția pandemiei COVID-19. Uniunea Europeană cred că va trebui și trebuie să fie mult mai aproape de UNRWA, nu doar la nivel financiar, ci și la nivel politic, Renoind declarația comună UE-UNRWA din uh, um, 2007. În acest context, aș vrea să știu cum Uniunea Europeană poate proteja în mod mai eficace misiunile UNRW, având în vedere amenințările actuale. Bineînțeles, există întotdeauna constrângeri bugetare. Iată de ce trebuie să încercăm să facem ca aceste, um, acest sprijin să fie cât se poate de eficace. În Gaza, de pildă, vorbeați de asistență alimentară și pe lângă această asistență alimentară am constatat că se poate oferi uneori și asistență financiară, lucru care nu uh, se întâlnește în Gaza, însă considerați că am putea oferi asistență financiară în Gaza? În 2019, Parlamentul israelian a propus un proiect de lege care ar interzice activitatea UNRWA în Ierusalimul de Est. Ce credeți că se va întâmpla? Cum putem uh, ajuta inițiativele politice și toate inițiativele pe care le luați pentru refugiați? Mulțumesc! Mulțumesc, Maria! Pentru grupul Renew, Maria Soraya Rodriguez Ramos. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte! Înainte de toate, Vreau uh, să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, uh, în această comisie, și să vă urez mult succes având în vedere dificila misiune pe care o aveți, cunosc activitatea de pe teren a UNRWA și pot să vă spun că agenția dumneavoastră este fundamentală pentru refugiații palestinieni. UNRWA oferă serviciile pe care le oferă un stat în mod obișnuit cetățenilor săi. Iată de ce ne îngrijorează observațiile dumneavoastră referitoare la lipsa de finanțare, pentru că dacă UNRWA se vede obligată să închidă școlile, nu va exista școală pentru palestinieni sau nu, serviciile sanitare vor trebui să fie limitate. Angajamentul pe care îl are Uniunea Europeană față de această agenție umanitară este deosebit de important. Peste 60% din finanțare vine din partea Uniunii Europene și statelor sale membre. Cu toate acestea, mă îngrijorează în mod deosebit numărul de demolări care se înregistrează în uh, cursul anul, care s-au înregistrat în uh, parcursul anului 2020, peste 700 de demolări din partea armatei izraeliene în acest an. Nu s-a înregistrat un număr atât de mare din 2016. Asta înseamnă că 900 de palestinieni au rămas fără casă, fără un cămin în acest an. Așa că vreau să vă întreb, înainte de toate, ce credeți că trebuie să facem? Ce trebuie să facă Uniunea Europeană pentru a fi mult mai eficace în ceea ce privește prevenirea acestor demolări ilegale care, fără îndoială, îngrijorează în mod semnificativ situația umanitară din regiune. În al doilea rând, ce părere aveți despre schimbarea de administrație din uh, Statele Unite? Există perspective ca situația financiară a UNRW să se îmbunătățească? În continuare, Credeți că mm, recent adoptatele acorduri ale lui Avram uh, vor avea un efect asupra situației refugiaților din uh, Cisjordania și din Fâșia Gaza? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Din partea grupului de nu avem nicio solicitare, putem trece așadar la verzi. Jordi Sole, două minute. Vă mulțumesc domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Lazarini, pentru prezentarea dumneavoastră. Îmi pare rău să aud din nou despre problemele financiare cu care vă confruntați. Pentru mine e un adevărat eșec al comunității internaționale faptul că UNRW trebuie să continue să se lupte cu o finanțare structurală inferioară nevoilor sale, cu mandatul extins uh, până în 2023 și în ciuda eforturilor realizate pentru, ca, pentru a menține sub control cheltuielile. Cel mai bine pentru a înțelege activitatea UNRWA e să mergi pe teren. Am avut recent o posibilitatea de a vizita, în, am avut în urmă cu doi ani posibilitatea de a vizita tabăra din uh, Beirut. Am văzut uh, activitatea pe care o desfășoară UNRWA pe teren și pot să vă spun că uh, erau singurele locuri în acea tabără de refugiați unde demnitatea umană avea o însemnătate. Și mi-aduc aminte de vocile femeilor care uh, ne spuneau, ne rugau să nu permitem ca UNRW să dispară de acolo. Știu cât de necesară era activitatea agenției înainte de COVID-19 și îmi închipui că acum situația e și mai gravă. Activitatea agenției este fundamentală pentru menținerea securității în regiune și cred că toată lumea acceptă acest lucru, Uniunea Europeană, statele sale membre. Uh, însă din nefericire nu și de alți actori care s-ar putea să fie conștienți de consecințele pe care, cu care s-ar confrunta regiunea dacă UNRWA nu și-ar putea oferi serviciile. Am mai multe întrebări, o parte din ele deja au fost adresate, așa acum să vă întreb ce altceva putem face uh, noi, Uniunea Europeană, pentru a proteja misiunea UNRW, așa cum la nivel tehnic mai degrabă, aș vrea să știu dacă ne puteți clarifica care este bugetul de care aveți nevoie pentru anul viitor, pentru a continua cu efortul de cooperare și care este cota pe care ați acoperit-o acum, având în vedere angajamentele actuale ale donatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează colegul nostru care își uh, sărbătorește ziua de naștere astăzi, Mick Wallace. Vă rog. Hello. Uh, uh, thanks very much, David. And Mulțumesc foarte mult, David, și vă mulțumesc foarte mult pentru urările de la mulți ani. E, Filip, îți mulțumesc pentru prezentare. Întrebarea mea se referă, în primul rând, la lipsa de finanțare. Spuneți că vă lipsesc cam 70 de milioane de dolari dacă trebuie să faceți acum apel pentru finanțare, ați rămas cumva fără fonduri promise sau totul se datorează situației provocate de COVID? E șocant, într-adevăr, că nu puteți uh, strânge suficiente fonduri pentru a vă uh, continua activitatea. Și am văzut cum uh, viitoarea vicepreședintă s-a pronunțat în acest sens și e șocant cum uh, dumneavoastră nu reușiți să faceți uh, să strângeți suficiente fonduri. Spuneați că Gaza este o criză provocată de om. Și am văzut săptămâna trecută doar că forțele militare israeliene au distrus peste 70 de structuri din uh, Valea Iordanului de Nord. Majoritatea au fost finanțate de Uniunea Europeană. Trebuie să fie deosebit de frustrant. Uh, și știind că faceți parte din structura ONU, vreau să vă întreb dacă se poate face ceva pentru a pune capăt acestui comportament uh, fără de lege al uh, armatei izraeliene. În ultimul rând, spuneți că refugiații palestinieni poate nu sunt uh, principala prioritate pentru multe din țările care la ora actuală ar putea face o deosebire în activitatea dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă returnările refugiaților palestinieni fac parte din activitatea dumneavoastră sau se încadrează altundeva, pentru că acești oameni pot rămâne refugiați la nesfârșit și returnarea refugiaților palestinieni cred eu că trebuie să facă parte dintr-o soluție de ansamblu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dragă Mike, urmează acum raportorul permanent pentru Palestina, Evin Cir. Două minute. So, so now I think you Cred că mă vedeți și sper că mă puteți și auzi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule comisar Lazarini. Înainte de toate, vreau să vă felicit pentru numirea dumneavoastră și, având în vedere experiența dumneavoastră îndelungată în uh, sectorul umanitar, știu că UNRWA se va dezvolta și pe viitor. Veniți, um, sosiți într-un moment dificil. COVID-19 se adaugă la problemele deja existente. Din nefericire, și spun din nefericire, pentru că nu ar trebui să fie așa, însă activitatea în ar trebui să fie tot mai importantă într-un conflict care pare fără sfârșit. Vedem că există tot mai mulți refugiați palestinieni și nevoia de sprijin continuă să crească. Vorbeați de probleme structurale și de lipsa de finanțare, o consecință a problemelor structurale. Legat de tot acestea, aș vrea să vă întreb ce propunere ați avea pentru a soluționa situația. Și alte aspecte unde aș vrea să știu care e punctul dumneavoastră de vedere sunt următoare, următoarele. În primul rând, alegerile recente din uh, Statele Unite. Cu o nouă administrație Biden în SUA, credeți că aceasta ar putea, ar putea să schimbe atitudinea față de UNRWA? În în ultimele săptămâni am citit un interviu în care dumneavoastră declarați că rolul dumneavoastră ar fi acela de a schimba uh, relația dintre donator și agenție. Cum intenționați să faceți acest lucru în mod practic? Vă rog. Mulțumesc mult. Mulțumesc, Kevin Incir. Doi colegi vor uh, mai doresc să ia cuvântul, după care putem reveni la domnul Lazarini. Isabel Santos, după care Dietmar Köster. Isabel, te rog. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero felicitar o Sr. Lazarino. Da mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă felicit pentru numirea dumneavoastră. v-ați uh, asumat postul într-un moment destul de dificil. Ne confruntăm cu multe dificultăți. Noi ne-am întâlnit în urmă cu puțin timp cu diversi reprezentanți al misiunilor pentru Iordania, Liban, Siria și altele și am văzut în mod foarte clar importanța, și vreau să spun noi, adică delegația cu relații pentru Palestina. Și am avut oportunitatea să vedem cât de importantă este munca dumneavoastră în această regiune, pentru că este singura garanție de susținere demnă și fiabilă pentru refugiații din această regiune. dar se spune că UNRWA nu are fonduri nici pentru, măcar pentru a plăti salariile și aceste vești ne îngrijorează. Ce se va întâmpla cu viitorul acestei misiuni? Aș dori să ne vorbiți despre acest lucru, cum dori, vă gândiți că veți depăși această criză de fonduri pentru a putea continua cu o misiune care este acum mai necesară decât oricând datorită uh, situației economice uh, în uh, înrăutățire a statelor care îi primesc pe refugiații palestinieni. De asemenea, ținând cont de criza COVID și dificultățile cu care se confruntă refugiații acum, în aceste circumstanțe extrem de vitrege. Cum veți face față lipsei de resurse ale agenției? După aceea, în urma alegerilor din Statele Unite, ce impact vor avea aceste alegeri și venirea unei noi administrații? Credeți că se va îmbunătăți participarea Statelor Unite în ceea ce privește Politica regiunii, de asemenea, ținând cont de uh, schimbările care ar putea să intervină uh, în ceea ce privește intenția Israelului de a expulza unva din Ierusalim. Deci, în plus, ce ar putea să facă Europa pentru a reduce dificultățile politice existente uh, și care vă pun obstacole în calea dezvoltării misiunii dumneavoastră. Iar acum, în ultimul rând, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lanzerini, pentru raportul dumneavoastră, pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau uh, să abordez un element critic al activității UNRWA, așa nume, școlarizarea. În ultimele săptămâni, uh, în opinia publică europeană, am citit uh, despre faptul cum manualele de școală au prezentat luptătorii Hamas drept uh, eroi. Aici se spune că jihadul și sacrificarea vieții proprii reprezintă cele mai importante lucruri pentru un uh, palestinian. În plus, uh, material didactic prezentat de un profesor sub forma unui filmuleț din, de pe YouTube care glorifică masacrul din 1978 unde foarte mulți copii au, s-au numărat printre victime. Un studiu referitor la impactul asupra uh, curriculumului a ajuns la, din, un studiu din Israel a ajuns la concluzia că UNRWA nu mai joacă niciun rol, nu mai are nicio influență. Există hărți de pildă unde Israel, ca stat, nu mai apare. Cercetă, Institutul de Cercetare ajunge la concluzia că uh, în sistemul uh, de învățământ din Gaza, copiii sunt educați în spiritul urii și cum că atentatele teroriste ar fi de dorit. Cum sunt toate acestea de împăcat cu criteriile UNESCO de pace, toleranță, um, coexistență pașnică? În plus, uh, materialele didactice fac trimitere la arderea evreilor cu cocktailuri Molotov în timpul unor uh, petreceri. Cred că toate acestea trebuie abordate și trebuie să-i cerem agenției să pună capăt acestor uh, practic și acces acestor situații. Mă interesează ce veți face pentru a elimina aceste situații de pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Köster, pentru întrebările dumneavoastră, dragi colegi și colegi. Văd că nu mai există alte persoane care să se fi înscris la cuvânt, cel puțin aici în sală nu, și nici pe lista internă. Vă mulțumesc tuturora pentru contribuțiile dumneavoastră și îi dau acum cuvântul înapoi domnului Lazarini, însă în încheiere vreau să scot în evidență cele întrebate adineori de domnul Köster. Cred că sunt întrebări pertinente pe care, uh, care îi îngrijorează pe foarte mulți oameni și în circumscripția mea în Germania și avem nevoie de uh, un răspuns clar, fără echivoc în acest sens. Vă rog, aveți cuvântul pentru maxim 12 minute, după care ar trebui să trecem la următorul punct de ordine de zi. Vă rog. Thank you, thank you, Mr. Chair. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, colegi, pentru întrebările pe care le-ați ridicat și care arată cât de mare e angajamentul dumneavoastră față de activitățile noastre cu refugiații palestinieni din regiune. Voi încerca și să răspund la aceste întrebări. Mult multe întrebări au fost legate de ce se poate face mai mult la, un, la nivelul Uniunii Europene. Puteți să fiți mândri de parteneriatul dumneavoastră de durată cu UNRWA. Prin acest parteneriat investim în demnitatea umană, în dezvoltarea umană și investim și aș spune într-o agenție și o platformă care face parte din soluția mai largă uh, a problemelor din Orientul Mijlociu. Într-un anumit sens, UNRWA e o agenție care este o constantă pentru refugiații palestinieni. Suntem agenția care se asigură că nim- niciunul dintre refugiații palestinieni nu e lăsat în urmă. Și cred că este important să continuați nu doar să fiți mândri de parteneriatul dumneavoastră și de investiția europeană, ci să continuați să apărați organizația de o serie de atacuri politice. Există atacuri politice care sunt uh, critici constructive pe care noi în întotdeauna am încercat să le includem. Există și îngrijorări în legătură cu curiculul. Aici vreau să fie clar, UNRWA este singura agenție din regiune care are un curriculum pentru drepturile omului. Singura agenție sau instituție din regiune care promovează o agendă de egalitate în toate școlile noastre avem 50% fete și 50% băieți. Deci, nu permitem niciun fel de rasism, antisemitism sau sexism. Nu există niciun fel de spațiu pentru promovarea urii. Aș spune chiar din contră, UNRWA pregătește următoarele generații, generațiile care vor oferi o uh, soluție politică cetățenilor acestei regiuni și Uniunea Europeană poate să promoveze această abordare încerc să încercăm să promovăm parteneriatul cu mai multe state pentru a rezolva problema structurală de ordin financiar cu care ne confruntăm. Pentru că, pe de o parte, suntem un furnizor de servicii și, pe de altă parte, depindem de contribuții. Nu avem capacitatea să împrumutăm bani în avans, nu putem să uh, taxăm sau să avem alte venituri, depindem de comunitatea internațională. În, uh, când s-a discutat despre situația financiară astăzi, nu este prima dată când uh, se aude că roa e în probleme financiare. Suntem într-o situație în care situația în care agenția nu a mai fost. Pentru prima dată din noiembrie nu mai avem uh, fonduri în contul nostru bancar care să ne permită să le spunem uh, angajaților noștri că își vor primi salariul pe deplin pe noiembrie. Acest lucru va trebui să spun angajaților astăzi. Sper că în următoarele săptămâni uh, vom auzi că statele membre vor uh, lua acțiuni pentru a suplimenta această sumă până la sfârșitul anului. Spun până la sfârșitul anului pentru că de la începutul anului viitor donatorii vor putea să intervină din nou Acolo ne bazăm pe Uniunea Europeană și pe statele membre, care reprezintă două treimi din contribuțiile uh, la fondurile noastre. Din păcate, nu au fost suficiente angajamente pentru a acoperi bugetul minim minim solicitat pentru 2020 și încă căutăm angajamente suplimentare din partea statelor care încă nu au intervenit să susțină UNRWA în 2020. Au fost o serie de întrebări legate de perspectivele de viitor uh, cu schimbarea administrației în Statele Unite. Știți că, în mod tradițional, Statele Unite au fost un partener puternic al UNRWA și sperăm că această tradiție va continua. Este prea devreme acum să indicăm cum va avea loc acest lucru, însă există declarații publice și angajamente care arată că uh, situația se va schimba. Și ni s-a subliniat din partea mai multor parteneri că ar trebui să avem o strategie holistică în legătură cu felul în care ONRWA va eh, presta serviciile în viitor, eh, un fel de plasă de siguranță și că ar trebui să ne adaptăm la mm, circumstanțe cu susținerea mai multor state membre vom organiza o conferință internațională în primul trimestru al anului viitor cu scopul de a avea o mai mare predictibilitate pentru a promova un tip de model pe care îl folosim astăzi între UNRWA și Uniunea Europeană. Cu un parteneriat uh, cu o înțelegere reciprocă. Astăzi suntem într-o situație gravă, suntem pe marginea prăpastiei, poate putem să dăm înapoi, însă nu avem indicații cum vom putea ajunge până la sfârșitul anului și dacă se va repeta o asemenea situație, va trebui să luăm o măsură suplimentară care va avea impact asupra serviciilor, va avea impact asupra educației. Acum, când pandemia este din nou în creștere, când oamenii sunt uh, disperați și când uh, au uh, speranțe slabe pentru un viitor mai bun în special acum când asistăm la o creștere a sărăciei extreme și uh, există așteptări ca noi să ne intensificăm serviciile Am uh, făcut un apel pentru 180 de milioane pentru șase luni, însă doar o treime din această sumă a fost acoperită. Iar acum problema este de a menține chiar activitățile noastre cheie care sunt necesare pentru păstrarea demnității refugiaților palestinieni. Și cred că a fost și o întrebare importantă legată de returnări, însă nu am un mandat, noi nu avem mandat pentru problema returnărilor pe care să le Între timp, nimeni din regiune nu nu a fost refugiat atât de mult timp. Refugiații palestinieni sunt refugiați acum de ani de zile și visează că într-o zi vor avea un statut diferit și nu vor fi doar refugiați palestinieni. Și bineînțeles că apare și o oboseală uh, și să ne temem pentru destinul acestor refugiați palestinieni. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest, acest schimb de opinii. Vă dau cuvântul din nou, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Lazarini, pentru că ne-ați răspuns la întrebări, pentru comentarii. A fost un schimb de opinii foarte valoros pe care, în mod tradițional, îl avem uh, o dată pe an la comisia noastră. Mult succes dumneavoastră în uh, munca dumneavoastră importantă. Stimați colegi, trecem mai departe la sfârșitul reuniunii noastre, dar mai avem ceva de lucru. Vă anunț acum, vă comunic acum rezultatul votului pe uh, ra, la la amendamentele pentru raportul relației cu Ucraina, următoarele amendamente au fost adoptate. Toate amendamentele de compromis, 1 până la 37. De asemenea, s-au adoptat următoarele amendamente. 111, 114, partea 1, 156, 166, 167, 213, 244, 306, 309, 315, 320, 343, 352, 353, 388, partea 1, 444, 446, INTA 1, partea a doua, INTA 3, INTA 4,

56, 77, 80, 81, 7, 10, 14, 20 și 21. Următoarele amendamente au fost respinse. 114, partea a doua, 161, 162, 163, 267, 269, 279, 300, 308, 310, 311, 345, 349, 370, 377, 380, 384, 386, 388, partea a doua, 389, 390, 391, 392, 49, 60, 75, 87, 97, 12, 15, 16, 17 și 18. Stimați colegi, trecem acum la, urmă, da, a doua sesiune de vot, care va avea loc de la 15.45 până la 17. Vă rog, transmiteți uh, buletinul de vot. Rezultatul va fi anunțat în scris. Vă rog să completați și să semnați uh, votul faceți o poză sau îl scanați și trimiteți poza sau documentul scanat la următoarea căsuță funcțională. AFET Vote at, at Europar Europa EU. Aceste voturi trebuie să fie transmise după deschiderea votului și nu mai târziu de ora 17. Odată ce votul este deschis, veți primi un e-mail prin care se confirmă că votul e deschis membrii prezenți în sală sunt rugați și ei să transmită voturile prin e-mail. Rezultatele finale vor fi anunțate în scris în momentul în care se va încheia numărătoarea. Acum vom trece la verificarea quorumului pentru a doua sesiune de vot și vă reamintesc că quorumul în comisia noastră este de 18 persoane. Acum vă rog activați butonul ridică mână, raise hand, această activare a butonului va permite verificarea dacă verificarea uh, prezenței dumneavoastră la vot. Vă rog, apăsați butonul Ridicați mâna. So how many are we? Cât suntem? Mai lipsesc doi colegi. Vă rog, apăsați butonul ridică mână. Now we've even lost... Acum a dispărut un coleg, lipsesc trei. So it's 60. Deci avem 16, eu 17, mai avem nevoie de un coleg. Please, colleagues, stand up. Go to your computer. Press. Vă rog, uh, apăsați acest buton. Gata, avem 18. Vă mulțumesc că a fost atins quorumul. Putem să trecem la vot. Votul va fi deschis uh, peste două sau 3 minute la 15.45. Vă rog, uh, vă reamintesc că aveți până la ora 17 să ne transmiteți buletinele de vot. Punctul 12, diverse, nu am comunicări din partea mea. Punctul 13, data următoarelor reuniuni, 19 noiembrie, când vom avea 3 sloturi din 9 la, de la 9 la 11, de la 11.30 până la 12.30 și de la 16.45 până la 18.45. Deci următoarea reuniune va fi în 19 noiembrie. Nu uitați să votați acum. Vă mulțumim pentru participarea activă și închidem uh, reuniunea noastră. Mulțumesc uh, celor implicați, colegilor de la secretariat, dar și în special interpreților, pentru că am avut uh, conexiuni foarte dificile și știm că acestea sunt foarte condiții de lucru foarte dificile pentru interpreți. Vă mulțumim tuturor și vă urăm o seară bună în Brussels în condiții de pandemie.